Dragi colegi, vă rog să luați loc. Iar cei care nu doresc să ni se alăture pentru ședință, îi rog frumos să-și poarte conversațiile afară, pentru că vicepreședintele Dombrovskis, uh, doamna comisar Tyson, trebuie să plece la timp, deci vom începe de îndată. Și aș începe prin a vă întreba dacă există comentarii în marginea ordinii de zi. Nu, atunci adoptăm ordinea noastră de zi și îl salut pe Valdis Dombrovskis, vicepreședinte și comisar pentru euro și dialogul social, precum și pe Marian Tyson, comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă. Ei au acceptat invitația noastră pentru o ședință comună, un dialog, un schimb de opinii comun, Ample Econ, în ce privește Uh, semestrul european și recomandările specifice fiecărei țări. Uh, domnul comisar Moscovici își cere scuze, nu a putut fi prezent astăzi din cauza altor angajamente. Câteva observații din partea mea. Comisarii ne vor prezenta acum uh, recomandările specifice fiecărei țări potrivit programelor de stabilitate și convergență, așa cum au fost transmise rapoartele țărilor. ECOFIN va analiza acest raport în luna iulie. Acest eveniment, care închide semestrul european 2016, face parte din cadrul de responsabilitate din regulamentul SIXPEC. În linie cu practicile curente, ședința va începe cu uh, introducerea comisarilor urmate de mai multe runde de întrebări și răspunsuri. Așa încât îi dau de îndată cuvântul uh, Uh, vicepreședintelui Comisiei, domnul Valdis Drombrovskis. Vă rog frumos. Thank you, uh, Mr. Uh, Chair. Honorable... Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Întâi de toate vă mulțumesc pentru invitație împreună cu doamna comisar Tyson pentru a vă prezenta recomandările Comisiei în ce privește politicile economice pentru următoarele 12 până la 18 luni. Recomandările noastre se ancorează în trei priorități politice. Stimularea investițiilor, reforme structurale continuate și o politică fiscală responsabilă. Acest triunghi sperăm să ne aducă o recuperare mai rapidă, să creeze mai multe locuri de muncă și să pună temeiul prosperității viitoare, totodată reducând șomajul. O perspectivă limpede asupra Uniunii Economice și Monetare, inclusiv printr-un acord referitor la Uniunea Bancară. Dar sunt sigur că tocmai ați auzit despre aceste lucruri de la domnul comisar Hill. Recomandările noastre mm, sunt pe măsura fiecarei țări și nivelul de specificitate reflectă severitatea provocărilor care se confruntă fiecare stat membru. Acest lucru explică de ce anumite țări cu um, balanțe excesive au primit recomandări mai detaliate decât alte țări. Însă, recomandările pentru fiecare țară țin seama și de considerații uh, ce țin de zona euro și mai mult. Mm, recomandările noastre pentru zona euro în ansamblul ei se alătură analizei anuale a creșterii din luna noiembrie anului trecut. Am încercat să devansăm recomandările pentru zona euro în așa fel încât să se poată reflecta în recomandările specifice fiecare țări pentru statele membre din zona euro. Toate CSR au fost țintite și, prin urmare, acum am putut uh, elabora 89 de recomandări De asemenea, am prioritizat aceste recomandări. Cooperăm cu partenerii sociali, guvernele, parlamentele naționale și to toate părțile interesate. Am făcut un apel la statele membre să se consulte de aproape cu partenerii sociali la nivel național atunci când lucrează pe documente ce țin de semestrul european. Comisia subliniază necesitatea unei dezbateri democratice și apreciază uh, schimburile de opinii cu dumneavoastră aici în Parlament. În mod sistematic vizităm statele membre de asemenea și ne lansăm în discuții cu actori cheie la uh, nivel național și alți comisari fac acest lucru, ceea ce ne ajută să identificăm provocările, barierele în calea reformelor și a investițiilor. Recomandările noastre vin în niște contexte specifice socio-politico-economice. Economia UE e pe cale de redresare, dar riscurile încă sunt în fața noastră. Șomajul scade, dar rămâne totuși ridicat în mai multe țări și mm, șomajul pe termen lung, precum și șomajul tinerilor, sunt cele mai preocupante. niveluri înalte ale datoriei publice și private afectează creșterea în multe țări. În același timp, există mai mulți factori care favorizează redresarea. Politica monetară rămâne una, un astfel de instrument și uh, ține de o rată relativ scăzută a uh, monedei euro. De asemenea, prețurile Uh, la materii prime și la petrol favorizează zona euro, în special în ce privește importurile de energie. Am putea crede că decidenții vor utiliza aceste condiții favorabile pentru a lansa platforme, dar suntem preocupați de uh, faptul că urgența ar putea fi scăpată din vedere. anumite uh, progrese se pot constata la nivel implementării uh, recomandărilor uh, specifice din anul trecut. Demografia lentă mm, supraîncarcă sistemele noastre sociale, stru, uh, slăbiciunile structurale, de asemenea, uh, ne pun piedici. condițiile economice favorabile nu vor dura la nesfârșit și, la un moment dat, va trebui să facem față realității. Atunci când creșterea e susținută de factor temporar, trebuie să utilizăm cât mai bine acest uh, timp pentru a aborda problemele structurale ale economiilor noastre. În ce privește implementarea reformelor, Comisia a uh, abordat uh, o atitudine proactivă. Odată, înțelegând mai bine care sunt provocările și răspunsurile, am sugerat benchmark-uri și exerciții uh, de, transversale în toate uh, domeniile de politici. Însă e nevoie de curaj politic. Unele reforme costă. Uh, altele sunt uh, complexe din punct de vedere tehnic și anumite țări se confruntă cu probleme instituționale și de capabilități. Comisia, prin urmare, a înființat un serviciu de uh, asistență pentru reforma structurală, oferind asistență uh, țărilor de care au nevoie de aceasta în reformelor structurale. În fine, Fondurile structurale UE sunt și ele prezente pentru a susține statele membre în eforturile lor pentru a pune în practică recomandările. Acum, în ce privește câteva din detaliile CSR-urilor, am reușit să creăm un mediu care facilitează investițiile Recomandările se concentrează pe eliminarea obstacolelor, cum ar fi uh, uh, sisteme judiciare ineficiente, lipsa de transparență în administrație și așa mai departe. Apoi, încercăm să consolidăm sistemul bancar, uh, adresându-ne pieței forței de muncă. Ne dorim politici eficace pentru ca șomerii să reintre în câmpul muncii, găsind un echilibru între flexibilitate și stabilitate în uh, reglementările ce țin de forța de muncă, formare, învățare pe parcursul întregii vieți și modernizarea uh, sistemelor noastre sociale și trebuie să fie toate sustenabile, durabile. Doamna Tyson vă va vorbi mai mult despre asta în doar câteva momente. În al treilea rând, niște politici fiscale responsabile, adică respectarea cadrului fiscal și pactul de creștere și stabilitate. Alcătuirea bugetară trebuie să susțină creșterea și să aducă mai multă eficacitate, trebuie să continuăm să combatem evaziunea și evitarea fiscală. Dincolo de recomandările din cadrul semestrului european, Comisia a făcut și propuneri eh, potrivit procedurii de deficit excesiv și am recomandat Consiliului să se ocupe de Cipru, Irlanda și Slovenia în această procedură a deficitului excesiv pentru a reduce acest deficit sub 3% din PIB și această corecție trebuie să fie durabilă. Apoi am evaluat uh, Belgia, Italia și Finlanda potrivit articolul 126.3 al tratatelor, ținând seama de toți factorii relevanți. Și am sugerat ca mai multe criterii să fie luată în calcul. În cazul Italiei, situația va fi, situația va fi uh, revizuită odată ce vom dispune de mai multe informații uh, pe bugetul 2017. Portugalia și Spania nu și-au corectat deficitele excesive, potrivit recomandările Consiliului din această procedură a deficitului excesiv, și am făcut recomandări fiscale în cadrul semestrului european, repet, pentru Portugalia și Spania. Uh, Vom reveni la situația acestora la începutul lunii iulie. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și acum eh, cred că Marian Tyson vă, mai, vă va oferi mai multe detalii pe partea socială. Mulțumim, domnule vicepreședinte Dombrovskis. Îi dau de îndată cuvântul, domnule comisar Tyson. Vă rog. Uh, dear Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați lumea muncii se schimbă rapid, avem revoluția digitală care uh, prezintă numeroase oportunități, uh, dar și importante provocări, mai ales pentru persoanele obișnuite. Iar schimbările generează un sentiment de pierdere, incertitudini și se discută adesea în sânul familiilor despre ce ne rezervă viitorul. E important să continuăm efortul de reformă și să avem în vedere impactul pe care reformele îl vor avea asupra vieții și oportunității oamenilor. Anul acesta ne-am axat pe echilibrul între flexibilitate și securitate cu o dimensiune socială puternică. Este un mesaj clar pentru care milităm, mai ales la pilonul drepturilor sociale. Eforturile de reformă au dat rezultate favorabile inițiale, Condițiile pe piața muncii se îmbunătățesc, șomajul scade, dar e nevoie de mult mai mult progres. În continuare, 21 de milioane de oameni nu sunt cu un loc de muncă. Mai bine de 4 milioane de tineri sunt fără un loc de muncă, iar sărăcia rămâne la niveluri exacerbate. Deci, e clar, trebuie să facem mai bine. Au existat uh, reforme semnificative a pieței muncii în uh, Uniunii, în Uniunea Europeană. E nevoie însă să creăm un mediu prietenos cu ocuparea, să ne axăm mai ales pe competențe și educație și să îmbunătățim condițiile pentru participarea femeilor la piața muncii și să avem sisteme de sprijin social. În recomandările specifice pe țară pentru 2016 s-a pus astfel problema. Noi am încurajat numeroase state membre Finlanda, România, Slovacia, să integreze mai bine uh, plasele de siguranță socială și activare a siguranței sociale, să existe măsuri de adecvare și eficiență în acest sens, pentru că dorim ca cei fără un loc de muncă să fie reinserați pe piața muncii. Este o prioritate socială și economică. Am încurajat statele membre să ia măsuri pentru a îmbunătăți participarea femeilor la piața muncii. Asta înseamnă eliminarea uh, dezavantajelor pentru cei care câștigă al doilea salariu în casă, cum este în Germania. Și um, am cerut servicii de a copilului, cum ar fi în Spania și alte state. Germania și Franța trebuie să își continue eforturile de a uh, reduce taxa pe muncă. Ne interesează foarte tare sărăcia și excluziunea socială. Uh, ne axăm pe Italia și Bulgaria aici, e nevoie de plase de siguranță socială adecvate. În multe recomandări ne-am uh, referit la rezultatul educației și formării profesionale, la competențele dobândite. Noi știm că angajatorii caută forță de muncă calificată, precum și mulți uh, candidați doresc să uh, găsească un profil care să corespundă pregătirilor. Deci, pentru asta trebuie să existe o concordanță între pregătire și ceea ce cere piața muncii. Să deschidem așadar portița către toți. Avem o nouă agenda competențelor pe care am prezentat-o pe, uh, în plenară pe 6 iunie și vom sprijini statele membre în acest sens. În ceea ce privește refugiații, n-am făcut recomandări specifice pentru statele membre individuale, principalele state recipiente, s-au angajat în uh, niște politici comprehensive și profunde pentru a-i găzdui pe refugiați, dar este prea devreme să facem o evaluare a măsurilor acestora. Propunem însă recomandări mai ample pentru a îmbunătăți integrarea. Deci vrem să avem în vedere persoanele cu uh, fond de migrație și persoane dezavantajate. E vorba de includerea uh, unor criterii de transparență pentru uh, recunoașterea calificărilor din terțele state. Toate aceste reforme însă depind de un dialog social puternic, deci trebuie să existe o implicare mai bună a partenerilor sociali la nivelul formulării politicilor, la toate nivelurile, până la cel european. Vedem că există o diferită implicare a partenerilor sociali, unele recomandări cer implicarea partenerilor sociali pe, piața, pe reforma pieței muncii și pe dezvoltarea competențelor, dar și pe îmbunătățirea mecanismelor de dialog social în general. Și la final mă refer la finanțarea europeană. Statele membre ar trebui să profite de o ocazie și să utilizeze fondurile structurale pentru a își susține efortul de reformă și pentru a pune în practică aceste recomandări domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, pentru a avea o poveste de succes, trebuie ca toată lumea să participe. De la guverne până la societatea civilă, parteneri sociali și până la, desigur, Parlamentul European. Doresc pe această cale să salut contribuția noastră clară și constructivă la această dezbatere și aștept cu nerăbdare raportul, rapoartele, mă scuzați dumneavoastră. Ați văzut că recomandările din acest an se axează foarte tare pe problemele de ocupare și pe problemele sociale. Deci doar având în vedere aceste considerente sociale, care să fie mai bine integrate în toate politicile europene, vom reuși cu adevărat să creăm o Europa socială. Vă mulțumesc, vă stau la dispoziție pentru întrebări, desigur. Mulțumim, doamnă comisar Tyson. După cum v-am spus, Domnul comisar, uh, domnul Ștama comisar trebuie să plece la timp. Avem sloturi de 15 minute de întrebări. Mai avem în total 92 de minute la dispoziție, deci toți vorbitorii trebuie să își respecte timpul alocat. Pentru raportor asta înseamnă 3 minute și 10 minute uh, răspunsuri din partea comisarilor, apoi alte 5 runde de întrebări. Dar să știți că altcineva va prezida doamna Ulfskog. Un minut 30 uh, fiecărui vorbitor și în total 10 minute pentru răspunsul din partea comisiei. Mai întâi raportorii. Deci, primul, Alfred Sanz, 3 minute și direct după el, raportor de la Emplă, Sofia Riveira, tot 3 minute. Alfred, te rog. Mulțumesc foarte mult. Recomandările pentru 2016 au fost create în semestrul acesta de streamlining, implementat în anul 2015. Este o mișcare foarte bună, pentru că se axează mai mult pe obiectivele de atins, iar uh, metodele de obținere a obiectivelor acestora sunt lăsate la atitudinea statelor membre. Am de adesat trei întrebări. În primul rând, despre investiție. Motivele macroeconomice au stat uh, la baza reducerii investițiilor și, uh, bineînțeles, consolidarea fiscală și administrațiile publice au prioritizat niște cheltuieli pe termen scurt. Ar trebui poate să fim mai atenți la obstacolele macroeconomice din fața investițiilor. E vorba de o guvernanță publică nepotrivită, e vorba de administrație publică prost organizată, la diferite niveluri, cu descurajarea investițiilor publice și private. Uh, oare niște măsuri în acest sens ajung? Nu cred. În ciuda EFSI, în ciuda tuturor eforturilor, la nivel public și privat, uh, lucrurile nu merg bine pe piața unică, dar există un consens la nivel politic pentru a îmbunătăți climatul investițional. Sunteți așadar de acord că avem nevoie de noi propuneri care să ajute cu adevărat uh, la sporirea investițiilor publice și private în Europa? Iar pe frontul social, pentru 2016, numărul total uh, Uh, al recomandărilor sociale este 144 comparativ cu 188 anul trecut. Sunt puțin, mai puține recomandări anul acesta și este foarte clar că uh, toate aceste considerente sociale joacă un rol important în semestrul european, precum și în strategia Europa 2020. Această, acest domeniu a fost uh, acoperit de măsuri în, la nivel educațional și de pregătire profesională. 16 state membre au primit recomandări în acest sens față de 14 anul trecut. Dar tragedia reală pe frontul social este că obiectivul pentru 2020 față de sărăcie nu va fi atins. Iar în anul 2020 situația va fi mai rea decât uh, de la lansarea programului. Și a doua întrebare a mea acum. Nu e oare mai corect ca lupta împotriva sărăciei să fie complet prioritizară? Nu trebuie să mai permitem uh, situația în care uh, uh, sărăcia să fie la ordinea zilei în Europa. Și mă refer acum la cultura de management față de aceste uh, recomandări specifice pe țară. Mie mi se pare că față de exercițiul 2012-2015, recomandările s-au înjumătățit. 11% în 2012 față de 4% uh, în 2015 iar procentajul de recomandări limitate la progresul redus a ajuns de la 30% în 2012 la mai bine de 50% în 2015. Sunt niște rezultate care arată un angajament redus față de implementarea obligațiilor din partea statelor membre, problema fiind că parlamentele naționale nu sunt în continuare implicate, deși s-au încercat niște corectări. Și atunci vin și la a treia întrebare. Există vreo tentativă în acest sens, în așa fel încât să orientăm exercițiul recomandărilor specifice de țară ca să putem uh, să creăm ceva cu sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Alfred. Sofia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În Uniunea Europeană există în continuare multe dezechilibre și problema cu implementarea recomandărilor specifice pe țară nu este una nouă. Trebuie să găsim metode de a combate aceste dezechilibre. Noi luptăm pentru asta și noastră, noua noastră strategie am cerut mai multe investiții, mai multă reformă structurală, mai multă responsabilitate fiscală, mai multă răspundere bugetară. Asta din partea tuturor. Pentru PP este foarte clar că nu vom avea justiție socială fără un echilibru economic. Nu vom reuși să îi plasăm pe cetățenii în centrul preocupărilor noastre. Suprandatorarea este cel mai mare dușman al ocupării. Tinerii noștri sunt periclitați din această cauză. Avem nevoie așadar de o economie socială de piață durabilă. Există provocări extraordinare cu care s-a confruntat recent uh, societatea noastră. În Grecia există refugiații, uh, avem uh, terorismul, avem amenințările interne, avem criza bancară, mai multe crize care au rezultat după criza economică și toate acestea periclitează proiectul european. E greu de crezut că se mai pot aplica sancțiuni statelor membre care oricum au fost afectate de reforme profunde, iar cetățenii acestor state deja au depus eforturi considerabile pentru a echilibra uh, bilanțul economic. Vă dau exemplu Portugaliei, unde discutăm despre o situație dramatică. S-au depus eforturi uh, de, uh, de întrunirea criteriilor de deficit, când de fapt avem nevoie de un plan de creștere economică. Ați fi de acord că planurile de creștere economică nu sunt compatibile cu amenințarea cu sancțiuni? Cum se poate ca același stat care a suferit cu adevărat din cauza reformelor să fie ținta unor sancțiuni, când uh, deficitul de fapt este uh, cauzat în urma coordonării cu Comisia Europeană? mi se pare că e fragmentată Europa și este împotriva principiului solidarității. O întrebare simplă așadar. În primul rând, Comisia intenționează să aplice sancțiuni statelor membre chiar dacă această decizie este amânată până în iulie? Și, în al doilea rând, dacă amână aplicarea, o va amâna preț de un an și, în al treilea rând, amânarea sancțiunilor cu un an ne-ar duce în 2017. Dar cu ce obiective și cu ce criterii pentru amânare? Și un ultim aspect, domnule președinte. Noi aici vorbim, într-adevăr, concret despre recomandări. Ecofin se reunește în iulie ca să vorbească despre ele. Parlamentul va vota un document în octombrie. Deci toată agenda semestrului european va trebui să fie schimbată pentru a obține mai multă democrație în acest proces. Comisia EMPL ar trebui să facă un raport INI, așadar, în opinia mea și nu să prezinte doar un aviz în fața altor comisii parlamentare. Vă mulțumesc. Dragi colegi, insist să vă respectați timpul, altminteri ultimii înscriși la cuvânt nu mai apucă să vorbească. Și acum 10 uh, minute în total pentru comisie și începem cu vicepreședintele Dombrovskis. Vă dau cuvântul. Uh, thank you, uh, uh, Mr. Chair. Mulțumesc. Domnule președinte, în legătură cu prima întrebare, în legătură cu uh, simplificarea semestrului european și obstacolele în calea investițiilor. Da, într-adevăr, în acest an, în exercițiul nostru Uh, privind semestrul european și recomandările specifice pe țară. Am încercat să identificăm piedicile în care a uh, investițiilor, uh, de exemplu, administrația publică, infrastructura, blocajele de infrastructură și așa mai departe. În ceea ce privește propunerile de noi politici. În prezent, punem în, în aplicare Planul European de Investiții și prin proiectele care până acum au fost aprobate, am reușit să obținem investiții europene atât publice cât și private cam de 100 de miliarde de euro. Ceea ce denotă faptul că planul de investiții pentru Europa funcționează și scopul de a debloca uh, minim 315 de miliarde de euro pentru investiții. Uh, deci acest proiect începe să funcționeze. Acum să vedem care este etapa următoare. Sigur că trebuie să stimulăm investiții suplimentare cu noi instrumente sau prin extinderea uh, sferei de aplicare sau a calendarului Planului European de Investiții. Într-adevăr, Comisia încearcă să evalueze uh, această fază în prezent și vă vom prezenta în următoarele luni rezultatele acestei valori de impact. În orice caz, prioritatea pentru investiții e foarte importantă pentru noi în continuare. În ce privește recomandările specifice pe țară și punerea lor în aplicare și în prezentarea inițială am spus că, pe ansamblu, am constatat progrese dar ele nu sunt suficiente. Credem că trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a, impune, pentru a îmbunătăți implementarea. Dar întotdeauna spun că e vorba de recomandări specifice pe țară și nu comenzi sau ordine. Nu avem uh, mecanisme de punere în aplicare obligatorii pentru uh, recomandările specifice pe, pe țară. Deci încercăm să îmbunătățim, de exemplu, responsabilizarea. Trebuie să îi sensibilizăm pe factorii naționali, guvernele, eh, parlamentele, partenerii sociali și alți eh, factori implicați din statele membre pentru a crește eh, conștientizarea și să ajutăm statele membre să pună în aplicare aceste recomandări specifice pe țară am uh, spus că putem uh, pregăti și instrumente de sprijin uh, pentru statele membre pentru a pune în aplicare aceste recomandări prin asistență tehnică și am mai spus și că avem această propunere cu privire la sprijinul programelor de reformă structurală. Deci trebuie să ajutăm parlamentele naționale, credem că e în orice caz o prioritate pentru, mm, din punctul de vedere al Comisiei. Acum, în ce privește întrebările legate de punerea în aplicare a Pactului de European de Creștere și de Stabilitate și potențiale sancțiuni. Probabil știți că deciziile legate de procedura uh, de excesivă din, uh, în baza articolului 157 din tratat, uh, deci acționarea acestei proceduri a fost amânată până în luna iulie. În orice caz, nu există intenția de a amâna și mai mult aceste decizii. Acum nu vreau să mă antepronunț în ce privește ă, deciziile comisiei, care deci vor fi comunicate în luna iulie, la începutul lunii iulie, dar în calitate de gardian al tratatelor, comisia are datoria de a aplica pactul de stabilitate și de creștere. În orice caz, vom încerca să accelerăm această procedură de uh, deficit excesiv și după ce Consiliul va fi validat uh, acest, uh, această decizie, deci dacă Consiliul nu vine cu măsuri suplimentare, e nevoie de uh, măsuri din partea noastră. Sigur că uh, uh, am apreciat foarte mult uh, reformele din Spania și din Portugalia, eforturile acestor țări Uh, care au permis acestor două țări să ajungă din nou la creștere economică și Comisia intenționează să se asigure că toate țările își vor uh, consolida această, acest proces de recuperare sau de relansare economică pentru a crea un um, mediu uh, economic uh, pozitiv. În orice caz, Comisia trebuie să țină cont de acest aspect când va decide următoarele um, etape în ce privește procedura de deficit uh, excesiv. Doamna comisar Tyson, acum. Mulțumesc, domnule președinte. O să răspund cu permisiunea dumneavoastră în limba mea, în limba olandeză. Într-adevăr, Uh, sărăcia este o realitate în europeană și una dintre, unul dintre obiectivele strategiei 2020 uh, este tocmai combaterea sărăciei, dar din păcate acest obiectiv nu a fost uh, atins, ceea ce nu înseamnă că trebuie să abandonăm, nu trebuie nici să ne abandonăm ambițiile. Pentru mine, de fapt, combaterea sărăciei este o adevărată prioritate. Când vorbim despre aceste Uh, recomandări specifică uh, pe țară pentru 2016, constatăm că cam jumătate din statele, din statele membre um, au adoptat uh, măsuri tocmai pentru a combate sărăcia. Nu se poate să faci o comparație să faci o comparație între sărăcie și un diamant, dar <laughs> în orice caz sărăcia are ca și diamantele mai multe fațete și trebuie să vedem cum putem combate sărăcia. Uh, în uh, unele state membre s-au făcut uh, recomandări pentru a evalua măsurile atât că e vorba despre măsuri sociale sau măsuri economice. Trebuie să fie o combinație de exemplu, uh, să se plătească contribuții sociale și, pe de o parte, și uh, să se uh, adopte măsuri pentru găsirea unui loc de muncă, pentru că doar altfel o persoană poate să iasă din prăpastia sărăciei. De asemenea, și în ceea ce privește sărăcia în rândul copiilor, trebuie să încercăm să obținem un acces mai mare la acești copii Uh, trebuie de asemenea să, deci, să uh, uh, permitem și uh, copiilor să fie școlarizație de la vârste foarte, uh, foarte fragede. Pentru că e o legătură directă între formare și șomaj. Trebuie să combatem și sărăcia la, a persoanelor care lucrează. Există foarte multe state membre care pot înfăptui reforme structurale în acest domeniu pentru a îmbunătăți situația. Apoi avem uh, și măsuri fiscale pe care le putem adopta. Povara fiscală asupra muncii. Câteodată veniturile foarte reduse sunt uh, Uh, fac obiectul uh, unui, unei politici fiscale foarte ridicate și astfel oamenii sunt descurajați să lucreze. Uh, am vorbit deja de educare și de formare, constatăm faptul că oamenii fără studii superioare sunt confruntați cu un risc sporit de sărăcie. Avem mai multe recomandări, dar în orice caz uh, trebuie să abordăm acest subiect din mai multe perspective și știm că în acest domeniu uh, suntem în urmă, dar e o preocupare pentru noi și vom încerca să uh, spunem statelor membre că trebuie să facă reforme structurale pentru a îmbunătăți această situație. Dacă ne dorim o Europa socială, atunci trebuie să ne referim mai ales la săraci. Mulțumesc! Patru Uh, vorbitori din uh, partea noastră. Fiecare are un minut și jumătate. Uh, alternăm între colegii de la Econ și de la MPL, colegul Darius Forzati de la Econ, din partea grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare îl vizează pe domnul Dombrovskis. Bun venit la reuniunea noastră. Una dintre Uh, lacunele relansării economice în Europa reprezintă creșterea foarte uh, lentă și a productivității. Creșterea de acum e cam la jumătate față de ce era în 2008 și mai puțin cu un trei de, uh, o treime decât era în anii 80 și în anii 90. Și astfel se explică de ce creșterea bate pasul pe loc în Europeană. Care este explicația Comisiei pentru această creștere mică a productivității și care sunt recomandările pe care Comisia le adresează statelor membre pentru a corecta această situație. O a doua întrebare pentru Marian, Tini, eh, pentru Marian Tyson. Semestrul european din anul acesta vizează ocuparea, mai ales și performanțele sociale. Uh, ultimile decizii ale Comisiei de a include noi, uh, trei noi indicatori de ocupare în uh, faimosul tabel ne trebuia să ne ajute să înțelegem mai bine acest scoreboard. Cum se face legătura cu recomandările specifice pe țară și uh, care sunt recomandările pentru statele membre pentru a îmbunătăți uh, situația în ce privește crearea de locuri de muncă? Aș dori să știu dacă vă referiți și la legislația cu privire la protecția uh, locurilor de muncă în unele state membre. Vă las încă 3 secunde, 3 minute pentru următorul vorbitor. Mulțumesc, Mario Șoau, Maria, uh, mulțumesc pentru cele 5 secunde, spune doamna Rodriguez. Recunoaștem că în acest semestru european Parlamentul European, uh, lansat în urma apelului Parlamentului European, s-au inclus și uh, considerațiile sociale, dar din punctul nostru de vedere nu e suficient. Și aceasta pentru că dacă ne dorim cu adevărat să reducem șomajul, mai ales în rândul tinerilor, dacă vrem să ne asigurăm că standardele sau normele sociale sunt îmbunătățite, peste tot în Europa și dacă vrem să combatem inegalitățile sociale, avem nevoie de o strategie mai ambițioasă. Și aici mă refer la felul în care ne definim obiectivele, pentru că obiectivele ar trebui să vizeze nu numai șomajul, ci și uh, normele sociale și inegalitățile sociale. După aceea, felul în care reformele sunt concepute, ele trebuie să fie concepute tocmai pentru a combate pentru a combate aceste probleme sociale, apoi faptul că e nevoie de investiții sociale în aceste planuri uh, generale de, de investiții. Apoi, planurile de consolidare fiscală nu trebuie să ducă la o sporire a inegalităților sociale și să uh, scadă cererea la nivel intern. Și apoi, nevoia de a reduce uh, dezechilibrele macroeconomice. Parlamentul European a spus că, într-adevăr, trebuie ca toate statele să facă eforturi. Nu ar trebui să încurajăm uh, devaluarea uh, internă uh, în țările mai puțin competitive, dar țările mai, competitive, mai competitive trebuie să crească cererea la nivel intern. Această strategie nu poate să fie pusă în aplicare fără finalizarea Uniunii Economice și Monetare. Mulțumim, Maria. Din partea Comisiei Econ, domnul Sabati, vorbește uh, și numele Comisiei de Ocupare, deci are cuvântul pentru trei minute. Am observare cu privire la ceea ce a spus domnul comisar Dombrovskis. Adesea, în Parlament și în comisii, am auzit că avem nevoie de mai multă creștere, de investiții, că avem și șomaj, că am progresat puțin, dar nu suficient. Și vă aduc aminte ce a spus președintele Comisiei Juncker, că ar trebui să abordăm lucrurile cu onestitate. Uitați-vă la Grecia. Grecia, Grecia este mm, în abis din cauza politicii de austeritate a Eurogrupului. În al doilea rând, The Economist, în urmă cu 5 ani de zile, a spus deja că economia Greciei este fără speranță lipsită de competitivitate și dacă dăm bani grecilor, atunci nu îi ajutăm ci îi ajutăm pe creditorii care au dat bani Greciei. Deci nu e vorba doar de Grecia, de fapt. Este vorba despre uh, unitatea zonei euro, pentru că ne, se teme, lumea se teme că în cazul unui Grexit ar putea urma și alte state. Deci ce ajută cu adevărat Grecia? Grecia ar fi ajutată dacă uh, s-ar schimba cursul și prețul. Nu putem să schimbăm uh, prețul intern, dar putem să schimbăm cursul de schimb. Și, în al doilea rând, Grecia are nevoie de o tăiere a datoriilor pentru, a, pentru început. Și, în al treilea rând, are nevoie de o finanțare uh, de stimulare pentru a crea un model de afaceri acolo, în așa fel încât în acel stat oamenii să fie ocupați și să nu mai fie obligați să emigreze. Primul meu minut și jumătate a expirat. Mai am? Mai am. Și mai am un comentariu interesant despre piața muncii. Ministrul de Finanțe din Italia a spus că dacă luăm cursul de schimb ca uh, mecanism uh, uh de echilibrare Uh, și îl eliminăm, atunci uh, trebuie să vedem ce se întâmplă cu piața muncii, pentru că nu există nicio adaptare mai strictă decât cea de pe piața muncii. Vreau să fac o comparație între Elveția și Portugalia. Elvețienii uh, au văzut ce s-a întâmplat cu o supraevaluare a francului elvețian față de euro și ce au făcut. Timpul de lucru a fost uh, crescut de la 42% la 44%, fără bani în plus, sporindu-și astfel productivitatea și îmbunătățindu-și competitivitatea națională și internațională. Iată cum au reușit ei să contracareze fluctuația francului. Dar ce s-a întâmplat în Portugalia? Prin comparație, în Portugalia, timpul de lucru este redus de la 38 de ore de lucru la 35 de ore. Cu ce consecință? Productivitatea uh, lucrătorilor portughez va scădea, iar la nivel internațional competitivitatea statului va scădea și ea, productivitatea. Dar e clar că pentru a rămâne sau deveni competitivă, Portugalia trebuie uh, să ia măsuri contrare. Deci cum se poate ca într-o asemenea structură să realizăm tot ceea ce sperăm să vină de la sine? cum ar fi creștere, cum ar fi productivitate, cum ar fi uh, șomaj redus și mai ales șomaj redus în rândul tinerilor. Vă mulțumesc. Da, acum înapoi uh, cuvântul Comisiei, mai întâi domnul vicepreședinte Domrovskis. Thank you, uh, uh, Chair. So, first on the question on uh, slow uh, productivity. În ce privește productivitatea și creșterea lentă, da, cum ați spus pe drept cuvânt, ea e datorată creșterii economice lente și există mai mulți factori agravanți. Unul, de care deja am vorbit, îl reprezintă lipsa de investiții. Prin investiții uh, care lipsesc, se reduce și potențialul de creștere și ratele de creștere în consecință. În al doilea rând, au existat câteva studii publicate de către OCD care au avut ca scop eficiența pieței. Și s-a observat că există uh, diferențe de productivitate între firme, între companii. Companiile mai puțin eficiente uh, rămân pe piață, ceea ce însă influențează productivitatea pe ansamblu general. Și deci există uh, Uh, și o problemă legată de eficiența pieței. Dar dacă ne dorim să avem creștere economică puternică, trebuie să încurajăm productivitatea și competitivitatea. Apropo, uh, aceasta este și, uh, acesta este raționamentul Comisiei de a propune o recomandare legată de planuri naționale sau um, Consilii Naționale de Productivitate, tocmai pentru a, mă, pentru a evalua aceste evoluții și pentru a uh, consilia guvernele în acest domeniu. Există de, uh, dezbateri în curs la Consiliu și uh, la Consiliul Ecofin din luna iunie, în câteva zile, sperăm să se ajungă și la un acord. o mai bună integrare a considerațiilor sociale în semestrul european. Mulțumesc pentru faptul că ați recunoscut eforturile care au fost deja depuse. Vă pot asigura că eforturile vor continua, dar cred că Marian uh, va răspunde mai mult în legătură cu acest aspect. A mai fost întrebare legată de responsabilitatea fiscală. Ați vorbit și despre consolidarea fiscală cred că trebuie să notăm că nu ne mai aflăm într-o fază de consolidare fiscală. Aș spune că, pe ansamblu, politica fiscală europeană uh, se, deschi, se, se uh, extinde. Ceea ce înseamnă că deficitele nominale cresc, dar uh, deficitele structurale, având în vedere uh, efectele ciclului economic, încep deja să crească. Și sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră în legătură cu finalizarea Uniunii Economice și Monetare. Și aici sperăm să înregistrăm uh, progrese sau uh, cel puțin să ajungem la o foaie de parcurs în timpul, uh, deci pe parcursul acestor luni. Pentru că era una dintre recomandările raportului celor cinci președinți. Și acum pregătim faza a doua. întrebarea legată de situația din Grecia. Cu privire la Grecia, vom finaliza o primă evaluare. Sperăm să putem continua cu plătirea următoarei, uh, următoarei tranșe de ajutor financiar. De asemenea, trebuie să mai recunoaștem că reformele făptuite în ultimii ani au uh, readus uh, competitivitatea economiei din Grecia. Au crescut și stabilitatea financiară. Uh, sperăm ca cu acest program Grecia să se reîntoarcă la situație de creștere economică. Ați spus că 27 din 28 state membre au creștere economică și conform previziunilor uh, programele actuale și Grecia va ajunge la o situație de creștere economică în acest an. În ce privește uh, schimbul uh, valutar, sigur că dacă faci parte din uh, zona euro, nu poți să folosești deprecierea monedei unice monedei uh, naționale ca instrument de politică monetară. Și de aceea credem că este foarte important să uh, studiem îndeaproape uh, eforturile de competitivitate din statele din zona euro pentru a, pentru a evita uh, acumularea de dezechilibre și aceasta trebuie să o facem uh, la timp. De aceea avem această procedură cu privire la dezechilibrele economice și de aceea avem și Consiliile Naționale de Competitivitate. Mulțumim, domnule vicepreședinte, înainte de a preda președinția colegei Ulfskog. Doamna comisar să are acum cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întrebarea domnului Rosati, ce am făcut cu indicatorii sociali ei bine, i-am folosit în rapoartele pentru fiecare țară, încercând să căpătăm o cunoaștere mai aprofundată a fiecărei țări și am utilizat acești indicatori în uh, raport și ele se reflectă și în recomandările pentru fiecare țară. Ne ocupăm de șomaj, de șomaj pe termen lung, uh, pentru mai multe state membri am formulat recomandări limpezi pe aceste puncte. Dacă ne uităm la recomandările în ce privește politicile uh, pieței forță de muncă liberă, vedem că pentru jumătate din statele membre a făcut astfel de recomandări și am subliniat necesitatea de a combina protecția socială cu activarea uh, cetățenilor care au dreptul la protecție socială. În ce privește șomajul în rândul tinerilor, avem anumite recomandări specifice pentru anumite țări în majoritatea uh, statelor membre însă există reforme în curs, în special în ce privește garanția pentru tineri și vom vedea în ce fel putem uh, continua uh, pe această cale. Dar, din nou, acestea se reflectă în recomandările specifice fiecare țări. Și în ce privește ocuparea, avem șase state membre care, în plus față de strategiile citate, am, au primit și recomandări specifice pentru uh, uh, acești indicatori. În ce privește ocuparea și contractele de angajare, am făcut observații pentru anumite state membre. Există observații în ce privește dualitatea pieței în tranziția de la contracte atipice la contracte permanente, dar avem și recomandări pentru anumite state membre să analizeze tipurile specifice de contracte, pentru că există o evoluție nu de a merge doar către contracte atipice, ci și la ceea ce numim contracte uh, pentru persoane fizice, sunt așa numiți liberi profesioniști și există un fel de dualizare a pieței forței de muncă care se profilează tot mai mult. În ce privește întrebarea doamnei Rodriguez, în ce privește inegalitățile, noi credem în acel triunghi al nostru de uh, responsabilitate fiscală, reformă structurală și cu investițiile în vârf. Orice investiții. Toate acestea ar trebui să sporească productivitatea și să aducă mai multă prosperitate, iar toate aceste lucruri durează, iau timp, nu se întâmplă peste noapte, însă noi credem că odată cu reformele structurale, pe toate aceste fronturi putem aduce ameliorări și, desigur, așa cum și Valdis tocmai a spus, Odată cu aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, obiectivul limpede e de a avea mai multă convergență, pentru că știm că avem nevoie de convergență pentru stabilitatea Uniunii Monetare. Dar, în plus, acest lucru a fost citat și printre ambițiile exprimate de Jean-Claude Juncker. Avem nevoie de convergență și pe latura socială, o convergență în sus, iată care e ambiția noastră. Haideți să conlucrăm împreună pentru a atinge acest obiectiv în viitor. Mulțumim! Mulțumesc domnului Simon că a prezidat uh, prima rundă de dezbatere. Acum îi dau cuvântul lui Nils Torvalds pentru un minut și jumătate. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc comisarilor pentru prezență. Eu cred că există o credință oarbă între convergență și coeziune în Uniunea Europeană și uh, am uh, anumite studii ale Universității de Brână, în particular arată că uh, convergența nu apare automat cei care își amintesc uh, ironiile istoriei. Uh, Gregor Mendels uh, și studiul său au purtat titlul Hybriden. Cu teste pe plante hibride. Keeping to the, to the uh, belief and religious belief. Cum spuneam, uh, credința oarbă uh, dar aici e vorba de uh, uh experimente pe hibride de țară. Uh, children versuche über Kinderhybrid. Și iarăși de teste pe copii. Deci a trebuit să ne reformulăm afirmațiile. I'll give the floor to Enrique calvé One... Domnul Calvé-Chambon, un, minut, doamna, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă întreb dacă îmi ajunge timpul pentru a mă exprima. Întâi de toate, guvernanța. Dacă guvernanța nu e reală, ea e condiționată de concertări și de campaniile electorale. Constrângerile trebuie să revizuite, oricum avem nevoie de reguli aplicabile. Apoi, structură structurile de guvernanță posibile în fiecare țară. Ce se întâmplă? Anumite țări sunt la nivelul unei guvernabilități totale. Nu exclud țara mea din această listă în al doilea rând. Cum justificați faptul că există mai puține recomandări decât în trecut, decât anul trecut, bună oară, în domeniul șomajului în rândul tinerilor? Da, spunem că nu e foarte grav. Cum se poate să nu existe o recomandare în acest sens? Ce se întâmplă cu flexisecuritatea? Când cineva e în șomaj, societatea se ocupă de această persoană aflată în șomaj. Asta înseamnă mulți bani. Și nu ținem seama decât aspectele financiare. Și mm, sunt niște lucruri care îmi scapă în ce privește ocuparea. Odată avansarea în materie de, avansurile în materie de mobilitate, fie că e vorba de o limbă vehiculară și apoi deplasările ca atare și variabilele de care trebuie să ținem seama. Există o dinamică inegalitară care astăzi împiedică creșterea economică. Thank you, Marisa Matias. Mulțumesc, Marisa Matias. Președinte, a minha questão é para o comissário Dombrovskis e você... Mulțumesc. Mă adresez uh, domnului comisar Dombrovskis și foarte pe scurt. Nu cred că a răspuns deloc uh, la întrebarea referitoare la sancțiuni, deci revin la aceasta. Ați spus că mm, Comisia asigură o atmosferă economică pozitivă, dar nu ați răspuns, uh, faceți un joc de blaf aici. E posibil, credeți? Să se poarte și altfel Comisia vis-a-vis -vis de țările cu deficit excesiv? Acceptă Comisia că sancțiunile pot fi aplicate Spaniei, dar nu și Belgiei sau Franței, pentru că, sincer, singura explicație pe care eu pot găsi e faptul că fie Comisia Europeană are guverne favorite sau uh, partide politice favorite aflate la guvernare sau Comisia Europeană ține seama de ponderea economică a țărilor. Și acest răspuns relativ la o atmosferă economică pozitivă pentru mine e un nonsens. Vă rog să ne răspundeți explicit uh, ce se petrece cu aceste sancțiuni. Uh, thank you. Mulțumim. Domnul Pimentel Lopes. A realidade demonstra o resultado das políticas da governação económica de uma União Europeia a dois tempos. Enquanto uns garantem regimes de... Există o guvernanță economică cu două viteze în Europa. Și mie se pare un șantaj impardonabil vis a -vis de țări precum Portugalia. Comisia atacă suveranitatea statelor membre, insistând asupra unor reforme și a unor măsuri de austeritate. Uh, intervențiile troicăi au aruncat 125 de milioane de cetățeni în sărăcie, o reducere a salariilor, a șo- o creștere a șomajului, o privatizare a serviciilor uh, publice, în special sănătate și educație, care devin insuportabile. După care ne mirăm de insuficiența creșterii cât timp Comisia va continua insistând cu aceste politici, impunând recomandări specifice fiecare țări care sunt nedemocratice și inacceptabile, nerealiste și imposibil de executat în Portugalia bună oară. Metodele uh, și măsurile pentru deficit stabilite de Troica au fost impuse. Uh, deficitul public nu a făcut decât să crească. Țările au fost lăsate la mila creditorilor cu datorii de neplătit, milioane și milioane de euro de dobânzi și plăți în fiecare an, blocând orice uh, dezvoltare, fără a permite renegocierea datoriei suverane. Președinta, domnule Dombrovski, puteți acum răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. La prima întrebare, referitoare la convergență. Da, convergența e un lucru care am văzut că se poate întâmpla într-un ritm bun înainte de criza economică și financiară. Din păcate, de atunci convergența întârzie. Iată de ce o prioritatea noastră e tocmai de a relansa acest proces de convergență și asta înseamnă convergență între state membre, dar și convergență în cadrul statelor membre, adică reducerea inegalităților între venituri. Și sunt mai multe metode de a obține acest lucru, de aceea Comisia aplică tot mai mult o abordare tip benchmarking în schimbul de bune practici, aplicându-le în statele membre, așa încât să obținem convergența. Apoi, guvernanța. Mai puține recomandări în ce privește șomajul, în special șomajul tinerilor. flexisecuritatea. E adevărat, în acest semestru european propunem mai puține recomandări specifice pe țară și mai specifice. Un element recunoscut ca pozitiv de, în documentele uh, Parlamentului. Asta înseamnă, dacă totul e o prioritate, atunci nimic nu mai e o prioritate, deci trebuie să alegem cu mare atenție recomandările, nor, recomandările noastre în acele arii de politici în care putem obține ceva, dar indicatorii sociali și de ocupare au primit o pondere mult mai importantă în a, acest ciclu de politici economice, combătând tocmai șomajul tinerilor, care rămâne o prioritate cheie. Iar Comisia a făcut uh, una din primele sale propuneri cu inițiative suplimentare cum se poate accelera garanția pentru tineri și scăderea șomajului în rândul tinerilor. Revenind la aplicarea pactului de stabilitate și creștere, aș repeta că e datoria Comisiei ca și gardian al tratatelor să aplice pactul de creștere și stabilitate. Iar Comisia a luat o decizie de a răspunde reacțiilor potrivit articolului 126 din tratate, dar în acest moment nu pot să Uh, dezvălui vreun răspuns, deoarece decizia comisiei va interveni abia în luna iulie, așa încât nu am să mai comentez. O altă întrebare se referit la Franța și Portugalia și la tratamentul egal sau inegal între statele membre. Într-adevăr, această problemă e una cât se poate de uh, serioasă, a fost subliniată de comisie în repetate rânduri. Comisia aplică pactul de stabilitate și creștere pe baza regulilor și a dovezilor, ținând seama de uh, discreția de care uh, dau dovadă regulile. Franța trebuie să-și corecteze deficitul excesiv anul viitor, adică să fie sub 3% din PIB și Comisia Firește monitorizează evoluția Franței așteptând planurile bugetare ale Franței pe 2017 în ce privește Belgia. Ea nu se află în procedura de deficit excesiv. Vă mulțumesc. Thank you, Commissioner Tyson. Yeah, thank you. I will be short or try to be short and uh... Doamna comisar Tyson, foarte pe scurt, ca să răspund la tema șomajului tinerilor. Dacă ne uităm la cifre, vedem unele ameliorări. Dacă e să facem o comparație între aprilie 2016 aprilie 2015, vedem că avem mai puțin de 49 de, 400, 49 de, mii de uh, șomeri. Mm, printre tineri e o evoluție bună, dar uh, rămân încă 4 milioane și ceva și nu trebuie să ne mulțumim uh, cu lejera scădere. Uh, în uh, recomandare nu uh, e citat prea adesea, în special uh, garanția pentru tineri, dar apare în considerente. Nu am uitat de șomajul tinerilor, nu am uh, scos de pe lista priorităților acest lucru. Din potrivă, e o prioritate uriașă, pentru că atunci când peste 4 milioane de tineri își caută un job, Pot să-mi imaginez că sunt 4 milioane de drame care se derulează. Tineri care nu au nicio perspectivă, care nu-și pot începe viața adultă, practic, trebuie să continuăm să-i susținem. Ce facem cu garanția pentru tineri? Ei bine, analizăm um, rezultatele acestei garanții, prefinanțăm programul, cum știți, și avem proiecte de la bază care vin Însă avem nevoie de această evaluare globală, cum să facem lucrurile mai bine, ca să nu trebuiască să cerem mai mulți bani în revizuirea la mijloc de parcurs, dar știm că încă nu suntem acolo unde ne-am fi dorit. Dar reformele structurale se întâmplă și vedem că există tot mai multă tranziție către liberalizarea pieței, că în multe state membre lucrurile merg bine pe acest front și lucrăm din greu împreună cu mediul de afaceri pentru a uh, Uh, crea stagii, uh, pentru că pot exista politici din partea guvernelor naționale, regionale, locale, dar uh, trebuie să găsim aceste locuri de muncă și avem nevoie deci de mediul de afaceri, deci construim parteneriate de acest gen. Tocmai în cadrele noului pact pentru tineret. Mulțumesc! Mulțumim, spune președinta. Acum îi dau cuvântul lui Ernesto Urtasun pentru un minut și jumătate. Vă rog. Uh, Mulțumesc. Întrebarea mea este pentru domnul vicepreședinte Dombrovskis. Cu privire la bugetul spaniol, în recomandarea dumneavoastră de pe 9 martie, la corectarea deficitului excesiv, la punctul numărul 5, spuneați că reducerea deficitului a fost înfrânată de impactul bugetar al uh, reforme cu privire la taxa personală pe venit. Nu știu care sunt celelalte justificări uh, pentru a face această afirmație, dacă aveți calcule pe care vă bazați. Asta a fost prima întrebare. Și a doua întrebare, tot în cadrul procedurii de deficit excesiv, vreau să știu, domnule vicepreședinte, dacă Comisia are un scenariu în care Spania să-și tot reducă impozitele. Credeți că este o marjă de manevră pentru a face asta? Vă mulțumesc. Tatiana Zdanoca are cuvântul acum. Mulțumesc. O întrebare despre dimensiunea socială și economică a recomandărilor pe țară. Domnule președinte Dombrovskis, tocmai cine ați spus că atunci când faceți aceste recomandări, acordați prioritate criteriilor sociale și de ocupare. Dar sunt instrumente specifice pentru a verifica ce se întâmplă cu recomandările economice și cum sunt implementate. Nu există însă un mecanism de a face același lucru pentru ocupare. Și aici vine și întrebarea pentru doamna comisar Tyson. Aveți propuneri despre cum să verificați implementarea recomandărilor sociale în statele membre. Și o altă întrebare legată de asta. Ce facem când recomandările sociale intră în conflict cu cele economice? Domnule Domrovskis, ați fost premierul Letoniei uh, și în 2009 ați introdus măsuri de austeritate. Ați fost printre primele state din Uniunea Europeană care au făcut asta și știți că aceste măsuri au afectat uh, staturile mai puțin uh, protejate din punct de vedere social ale populației. Mulțumesc! Mulțumesc, Marco Valli. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervin În numele colegilor mei, poate că voi vorbi un pic mai mult, îmi cer scuze. Poziția comisiei e clară când discutăm despre ce se include în acordul general cu austeritatea, cu reformele democratice din țara, dar și din alte state. Eu cred că cetățenii au dreptul de a-și apăra drepturile. Să nu le vâre pe gât nimic tehnocrații. Mai sunt țări precum Italia și Grecia, unde specula a preluat controlul. Și Comisia deschide acum uh, poarta speculei și în alte state membre. Foarte posibil ca specula um, să arboreze standardul elen în curând. Asta faceți dumneavoastră, asta e viitorul Europei pe care vreți să-l construiți și vă felicit, în ghilimele fiind spus. Cum a spus și colegul din Germania, euro nu funcționează. Singurul german care pricepe asta. Moneda euro este folosită de 19 uh, state membre cu dezechilibre majore, există și realitatea că Germania va avea un excedent de 200 de milioane de euro. Și în cel mai bun scenariu, acești bani ar putea fi investiți în zonele mai sărace ale Europei. Dar, nu, dumneavoastră vorbiți despre o capacitate fiscală cu miniștri de finanțe care vor primi bani în schimbul reformelor și a altor imposturi de acest gen. Felicitări încă o dată. Îmi pare rău, am avut trei minute, nu? Nu, ați vorbit două minute, două minute ați vorbit, dar am trei, nu? Deci cine sunteți noastră ca să-mi spuneți că eu nu pot să-mi consum timpul? Doar pentru că spuneam niște lucruri cu care nu sunteți de acord? Nu, aveți un minut și jumătate. Nu, am două sloturi pentru grupul meu, așa că am trei minute. But the FDD is a group like... EFDD e un grup ca toate celelalte. De ce n-am eu trei minute să vorbesc? Uh, uh, uh, e foarte frumos filmulețul ăsta. O să-l trimit peste tot în Italia. Thank you. I'll give the floor to... Mulțumesc. Dominic Martin are cuvântul. Merci. Mulțumesc. Cu riscul de a mă repeta, Uh, cred că vă uitați uh, din partea greșită a oceanului și că faceți o confuzie între cauză și efect. Nimeni nu a vorbit despre măsuri de protecție pentru a ne uh, proteja de țările low cost. Spuneți că globalizarea este ineluctabilă și că trebuie deci să participăm. De asemenea, creați propriul dumping social în cadrul Europei prin flexi directiva lucrătorilor detașați, mobilitatea lucrătorilor, concurență liberă, libertatea de circulație a bunurilor și a serviciilor și a persoanelor. Iată, pe lângă competiția între țările din nord și din sud, care era înainte în Europa, asistăm la o, o competiție, la o concurență est-vest, care nu duce decât la pierderea de locuri de muncă și deci la șomaj. În consecință, o să-mi respect cele un minut și jumătate, vă pot pune două întrebări fiecăruia dintre dumneavoastră. Cum în aceste condiții și de ce continuați negocierile cu, țări, cu Statele Unite în ca, pentru TTIP în condițiile în care producția din SUA va ucide pur și simplu producția europeană? Și a doua întrebare, cum în astfel de condiții, în condițiile în care avem 25 de milioane de șomeri, dintre care 4 milioane de tineri, cum uh, încurajați sosirea migranților uh, politici economici considerând că ei vor genera venit în Europa. Mulțumesc! Uh, I will now give the floor to... Uh, Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului vicepreședinte Dombrovskis. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare despre situația din Spania și bugetul Spaniei și apoi taxa pe venitul personal și reforma. Într-adevăr, evaluarea noastră e următoarea. O reducere a bugetului în cazul Spaniei a fost înfrânată și de această taxă sau de această reformă a taxei person- pe venit personal și nu au fost niște măsuri uh, egale. Putem să oferim o evaluare mai tehnică Asta așa ca o notă informativă. Dar, în orice caz, asta e valoarea noastră. Apoi, dacă e marjă de manevră la ora actuală, după cum știți, Comisia a făcut o recomandare în cazul Spaniei să-și reducă deficitul general de stat uh, la 2,3% din PIB anul acesta și 2,5% din PIB în 2017, ca un rezultat al uh, măsurilor de luat în procedura de deficit excesiv. Deci, cât timp uh, Spania își prioritizează politicile fiscale și vine cu măsuri uh, de corectare, Nicio problemă. Nu discutăm uh, despre o compoziție foarte detaliată a bugetului cu venituri și cheltuieli. E vorba de un sfat general către statele membre de a trece de la impozitarea muncii, mai ales a muncii prost plătite, către alte baze de impozitare. Toate aceste lucruri sunt legate de consum, proprietate, capital, uh, impozitare ecologică și până la urmă depinde de imaginea de ansamblu. Ori taxa pe venitul personal este doar un element din ecuație. Apoi, în ceea ce privește echilibrarea considerentelor fiscale, financiare, economice și de ocupare – Așa este, e un schimb uh, al aten- e un transfer al atenției acum către niște considerente sociale și de ocupare. Să știți că așa s-a întâmplat și în Letonia, când a trebuit, da, să trecem prin niște programe de ajustare foarte grele. În ciuda tuturor ajustărilor, a trebuit să facem față și consecințelor sociale ale crizei cu plase de siguranță socială. În ceea ce privește austeritatea și direcția generală politică, încă o dată subliniez ideea că în zona euro vedem cum uh, deficitul structural s-a modificat. E o situație nouă în anumite state membre. În ceea ce privește excedentul Germaniei, s-a pus problema acestuia în recomandarea pentru Germania. E și motivul pentru care Germania are niște dezechilibre, așa se consideră, și trebuie să elibereze acest spațiu fiscal pentru a stimula investiția și cererea de partea economiei. În ceea ce privește libera circulație a muncii, bunurilor, serviciilor și capitalului. Sunt cele patru libertăți care sunt fundamentale, sunt, uh, stau la baza pieței interne europene și este intenția Comisiei să apere aceste libertăți, corectând uh, anumite elemente care ar putea încuraja abuzul. Față de negocierile TTIP, sunt conversații în derulare. E o negociere prioritară pentru noi acum. o negociere comercială relevantă și vedem că pot exista câștiguri de ambele părți ale Atlanticului de îndată ce va exista TTIP. Criza refugiaților. Iată un subiect complex. Nu e poate neapărat subiectul dezbaterii de astăzi, dar, bineînțeles, este obligația Uniunii Europene de a ajuta pe oamenii aflați uh, la ananghie și care necesită protecție internațională. Dar să facem diferența între refugiați și migranți economici și să consolidăm protecția frontierelor europene. Toate acestea sunt parte a muncii noastre în criza refugiaților. Vă mulțumesc. Mi-am epuizat timpul. Doamna comisar Tyson foarte pe scurt, fiindcă eu cred că Valdis deja a răspuns tuturor întrebărilor. Vreau să răspund la întrebarea cu privire la primirea refugiaților. De ce îi primim și de ce ne organizăm în Europa? Pentru că există principii morale și conștiință. Sunt niște principii și avem și obligația legală, dar și obligația morală să îi primim pe cei care se află la ananghie, care caută uh, protecție pentru a-și salva viața. Și cu 507 de milioane de locuitori, cred că putem fi în stare să primim uh, câteva persoane care caută ajutor. Noi, ca mulți alții uh, în lume, trebuie să ne asumăm răspunderea și să primim o parte din acești refugiați. Care sunt refugiați cu adevărat? Nu trebuie să facem doar pentru că ne obligă cineva în baza acordurilor internaționale, ci și pentru că vrem să-i ajutăm pe acești oameni care se află în uh, dificultate. În legătură cu TTIP-ul, uh, voiam să spun ceva, dar Valdi s-a răspuns deja, deci mă pot opri aici, uh, doamnă președinte. Mulțumesc. Iată, vă dau ocazia să ne adresați mai multe întrebări. Ben Almonu, 1 minute and 30 seconds. Ben Almonu, un minut și jumătate, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul uh, Moscovici lipsește, deci o, îi voi pune întrebările domnului Dombrovskis. În recomandările dumneavoastră pentru uh, țara spuneți uh, sau vă referiți la sistemul fiscal din Franța. Povara fiscală care nu este propice creșterii economice pentru că nu încurajează factorii de Uh, producție și favorizăm prea mult uh, consumul. De asemenea, denunțați politica de impozite. În consecință, recomandările uh, spun că ar trebui să creștem TVA-ul, deci să penalizăm consumul și, de asemenea, să acordăm derogări pentru domânzile mici dar recomandările dumneavoastră sunt exact pe invers. Trebuie să uh, scădem uh, uh, dobânzile și să extindem baza de impunere. Aș dori să vă reamintesc că, că fiscalitatea este ultimul bastion al suveranității naționale. Dacă vrem să instalăm în Franța, un, ca în țările baltice, o rată unică de impozitare, e o metodă economică ineficace și um, uh, incorrectă. Comisia nu ar trebui să impună statelor membre modele fiscale uh, străine ar trebui uh, să se uh, axeze doar pe combaterea optimizării fiscale agresive pe care o practică multinaționalele și care obligă uh, întreprinderile precum Google și alte întreprinderi digitale să plătească impozite statelor membre. E, acestea sunt prerogativele Comisiei. Domnule Dumbrovski, în concluzie, aveți intenția de a, a construi o uniune fiscală fără a spune acest lucru. Ludek Niedermayer acum. Thank you very much. Just <clears throat> in... Mulțumesc foarte mult. Chiar în această dimineață am auzit comentarii ale președintelui Dijsselbloem în ceea ce privește consolidarea normelor fiscale și a spus că riscăm să ne întoarcem uh, la vremea în care schimbam acord după acord, nu eu, a fost o eră în care să fim mândri de ceea ce s-a întâmplat. Vedem că în 2012 11% din recomandări uh, înregistrează progres, uh, dar restul nu prea. Anul trecut doar 4% din recomandări uh, au, s-au bucurat de progres, 44% anumit progres, 50% nimic. Deci comisarii cred ei în acest context că uh, Uh, pactul fiscal funcționează a fost aprobat doar în urmă cu câțiva ani. Și vreau să vă spun că e important uh, să fim responsabili din punct de vedere fiscal. Nu e o obsesie, e o condiție pentru un viitor sănătos. În al doilea rând, sunt confuz puțin în ceea ce privește uh, Uh, presiunea de a reduce CSR-urile și am văzut că într-o recomandare specifică e RND, uh, copiii dezavantajați, participarea la piața muncii. Și totodată constat că într-o altă recomandare specifică pe țară Ehm, nu s-a ținut neapărat cont de felul în care nu s-a progresat și atunci ce rost are să tot reducem numărul dacă oricum nu se progresează? Mulțumesc. Mulțumesc următoarea vorbitoare. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Tomț. Domnule comisar Dombrovskis, e admirabil faptul că primim răspunsuri la cald, Mă gândesc că toată lumea e de acord cu ideea că Europa trebuie să devină economia cea mai puternică din lume și să aibă cele mai importante sisteme sociale. Facem tot uh, efortul în acest sens. E un efort consacrat în numeroase documente. Am făcut verificări, examinări, să vedem dacă suntem pe calea cea bună. De ceva vreme, personal, am senzația că anumite documente, rămân cuvinte frumoase uh, întipărite, lumea își asumă angajamente, statele membre își asumă angajamente în pactul de creștere și de stabilitate, dar sunt, de stabilitate, dar sunt uh, promisiuni în gol. Nu știu, e o lipsă de energie, e vorba de guverne slabe. E o întrebare foarte serioasă și la fel se întâmplă și în statul meu, în Slovenia. Sunt reforme care ar trebui implementate urgent în Slovenia. Reforma în sănătate, reforma pieței, reforma muncii. Dar sunt reforme care există doar în scris. Și întrebarea mea, dacă vrem cu adevărat ca statele membre să progreseze, să facă ceva, și nu e vorba doar de Slovenia, și de celelalte. Dacă vrem să existe un simț al răspunderii, atunci să vedem ce e de făcut dacă statele membre nu iau acțiune. Pe amândoi comisarii îi întreb. Am putea face ceva pentru ca statele membre să fie mai serioase cu implementarea reformelor? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte Dombrovskis, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește recomandările specifice pe țară cu privire la taxare, pentru Franța. Să elimine orice neînțelegere, citesc. Să ia acțiune pentru a reduce taxa pe producție și taxa corporatistă pe venit, extinzând uh, baza de impozitare pe consum, mai ales în ceea ce privește TVA-ul. Să uh, elimine taxele care nu generează venit real sau venit foarte mic până în, uh, la sfârșitul lui 2016. Deci e foarte clar din acest text că nu e o recomandare dacă e vorba de o taxă progresivă sau de o taxă forfetară. Aceste recomandări merg cumva mână în mână cu o politică generală, un sfat general fiscal din partea Comisiei Europene. Vă spuneam că ideea este de a transfera puțin baza de impozitare de la muncă, mai ales de la munca plătită uh, Uh, remunerată la un nivel scăzut. Deci Franței îi recomandăm exact ceea ce recomandăm în linii mari altor state membre, bineînțeles ținând cont de specificitățile locale din Franța. Apoi v-ați referit la lupta împotriva evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Vorbeam despre asta în introducerea mea. Și da, Comisia deja a făcut mai multe propuneri. Este un subiect prioritar pe ordinea noastră de zi. Apoi, întrebări despre recomandările specifice și implementarea lor. E și o preocupare a Comisiei. Vedem că este progres limitat adesea sau că um, progresul este cât de cât, dar nu satisfăcător. Statele membre trebuie să îmbunătățească această rată a implementării, e clar. Dar reiau ideea că nu există mecanisme specifice de implementare a CSR-urilor. Sunt, da, câteva puncte de legătură în ceea ce privește macrocondiționalitățile economice, dacă sunt vizate planurile UE structurale și de investiție. Și aici putem să forțăm puțin implementarea CSR-urilor, dar intenția Comisiei nu este aceea de a veni cu un fel de uh, mecanism de sancțiune pe lângă CSR noi credem că sunt reforme și recomandări care, până la urmă, vin în interesul statului membru. Iar uh, de-a lungul anul, anilor, din ce în ce mai mult, apelăm la abordarea uh, de tip uh, stabilire de plafoane și de jaloane, și în legătură cu raportul celor cinci uh, președinți. Deci benchmarking-ul trebuie să devină ceva mai obligatoriu, dacă putem spune așa, desigur cu acordul colegislatorilor. În ceea ce privește întrebarea generală despre recomandările pentru, pe specifice pe țară, e adevărat că uneori acoperă mai multe domenii politice, dar când discutăm despre uh, concentrarea semestrului, Asta înseamnă mai puține recomandări care să acopere mai puține sfere politice. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul doamna comisar Tyson. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succintă cu privire la recomandări, că sunt mai multe sau mai puține. I-aș spune domnului Niedermayer, CSR-urile au fost grupate înainte și, au fost, și sunt, sunt grupate în continuare. Iar în ceea ce este progresul din statele membre față de reformele structurale, nu ne bazăm doar pe rapoartele prezentate de către statele membre, ne uităm și la date reale, când e vorba de uh, șomaj sau ocupare. Analizăm statisticile și uh, împreună cu statele membre am uh, creat niște indicatori pentru a ne da seama cum să măsurăm progresul sunt uh, indicatori puși în practică. Valdis deja s-a referit la condiționalitățile macroeconomice, la utilizarea fondurilor și la orientarea cheltuielilor bugetare. Din ce în ce mai mult ne axăm pe rezultate. Deci chiar cerem o dovadă a rezultatelor e o muncă în desfășurare, dar vrem ca astfel să susținem reformele structurale pentru ca pe viitor să vedem rezultate concrete. Mulțumesc! Mulțumesc, Pervanș Beres. Merci, Madame la Présidente. Euh, Monsieur le Commissaire, Madame... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnă comisar. Am o întrebare pentru domnul Frostis. Comisia începe să abordeze Uh, zona euro cu această prezentare anuală a situației. Dar, pe lângă exercițiul inițial, aș dori să știu cum se ia această dimensiune în calcul în recomandările specifice pe țară, pentru că totuși ideea este ca economiile să interacționeze. Și apoi aș dori să mă refer și la procedura pentru dezechilibre macroeconomice. Aș dori să știu dacă Comisia ia în serios această procedură și dacă în dorința sa de a aplica regulile, toate regulile, această regulă care a fost votată de Parlament, este aplicată și dacă da, cum se poate explica că există țări care timp de ani la rând se află uh, dincolo de pragurile definite, fixate de procedură, nu se face nimic și că toate instrumentele din uh, legislație nu sunt folosite. Doream să spun doar că eu am înțeles că dacă există reguli, înțelesesem că ele sunt aici ca să fie aplicate. Mă întreb dacă este o abordare a Comisiei în ce privește toate regulile din pactul de stabilitate. Mulțumesc. Javier Lopez, aveți cuvântul. Mulțumesc. Adevărul este că știu că toată lumea se declară mulțu- nemulțumită acum. Dar mm, să nu uităm că, totuși, dacă facem o comparație între Uniunea Europeană și uh, SUA, șomajul din SUA este foarte, foarte mic tot ce am făcut noi în Europa, inclusiv în ceea ce privește uh, flexibilizarea pe piața muncii, uh, toate aceste măsuri au acționat împotriva economiei noastre, au dus la mai mult șomaj. Am intrat în a treia recesiune uh, în cinci ani și aceasta grație deci băncii centrale europene. E adevărat că s-au luat măsuri prea puține, prea târziu și că s-au făcut greșeli foarte grave în priza economică anterioară dar, în orice caz, uh, se spune foarte clar că dacă oamenii uh, economisesc bani, economia nu va crește. Deci, iată întrebarea. Această consolidare fiscală agresivă pe care am uh, aplicat-o în ultimii ani funcționează? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Și flexibilitatea de pe piața muncii nu a dus decât la scăderea salariilor. Iar în Spania, ă, am înțeles că ideea e ca 9 din 10 contracte să fie contracte temporare pe durată determinată. Sau uh, vom scădea încă o dată taxele și impozitele pentru că nu ne-am uh, atins obiectivele. Mulțumesc, doamna Maletici. O reprezentați? Da. Sunt asistentul doamnei Maletici. Aș dori... Aș dori să adresez o întrebare în olandeză. În această dimineață am ascultat observațiile domnului Dijsselbloem și a arătat cât de lipsită de competență este Comisia Europeană când era vorba de crearea unor norme instituționale bugetare și că există în continuare uh, dezechilibre macroeconomice ex post. Și asta se întâmplă în continuare. Din 2012 încoace, în ciuda Tupac-ului și Six-Pack-ului, ne gândim că o nouă strategie este inevitabilă. Cu pachetul din octombrie, Comisia a făcut uh, trimitere necesare la semestrul european cu ownership-ul național uh, și îmbunătățirea acestuia, deci asumarea răspunderii, cu uh, mai mult dialog, cu recomandări mult mai bine țintite și cu o productivitate mai mare în statele membre. E nevoie de ajustare în acest sens, dar mă întreb în continuare dacă n-ar fi bine să avem un stimulent adevărat pentru statele membre ca să să facă mai bine. De exemplu, o cuplare a reformelor structurale de accesul la fondurile structurale sau la uh, euroobligațiuni cu niște criterii foarte stricte. Cât timp Comisia nu are putere politică reală pentru a impune niște reguli ex post, trebuie să căutăm niște alternative. Și de aceea vă întreb care este mixul preferat, în opinia dumneavoastră, pentru niște măsuri ex post, răspundere uh, ex ante și stimulente financiare. Ce este mai promițător în opinia dumneavoastră? Mulțumesc. Thank you, Thomas Mann. Thomas Mann. Ja, vielen Dank, <clears throat> Frau Vorsitzende. Ich habe eine Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare către Marian Tyson. În recomandările specifice de pe țară se spune că avem un val mare de refugiați și migranți cu consecințe economice impresionante pentru Uniunea Europeană. Pe termen scurt se calculează Uh, niște cheltuieli la comisie. Pe termen mediu se spune că va exista un succes doar dacă acești oameni sunt integrați pe piața muncii. Sunt de acord. Uh, la EMPL am avut recent raportul Benify, am fost raportor din umbră PPE, pozițiile au fost foarte divergente, dar la final am găsit un numitor comun cu 36 de amendamente de compromis, 38 pentru și uh, o abținere și câțiva împotrivă. Am avut succes, dar avem nevoie de date concrete pentru a ne exprima uh, foarte clar. Nu uh, era vorba de neapărat de uh, problemele de salarizare, salariul trebuie să fie același, trebuie să existe un tratament egal pe piața muncii și avem nevoie de un tratament aplicat și prin Fondul Social European. Unii au spus că vor să creeze un fond propriu pentru această integrare, dar noi am spus că avem AMIF, Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare cu peste 3 miliarde de euro la dispoziție. N-ar fi oare un semnal fals acesta dacă am avea uh, mulți bani pe termen scurt pentru refugiați, dar pentru alte măsuri de politică socială n-am mai avea nimic. Deci, concret, Mariane, ce se va întâmpla? Comisia va fi de acord cu ideea aceasta de a spune să uh, folosească mijloace inițiale doar sau um, va spune că are nevoie de un nou fond special destinat acestui scop? Mulțumesc. Mr. Marias. Domnul Marias acum. Am o întrebare pentru domnul uh, Dobrovski, să vă rog, voi vorbi în limba greacă. Am ascultat cu mare atenție propunerile dumneavoastră și văd că vă încăpățânați să mențineți aceeași direcție. Aplicați o, rece- o rețetă care a eșuat. 40% din populația din Grecia se află sub uh, pragul sărăciei. Avem un milion de, șoma- de șomeri și, în pofida tuturor acestor realități, se iau noi măsuri care duc la distrugerea economiei. Fondul Monetar uh, Internațional uh, uh, ne cere uh, să avem un deficit de 3,1%, ceea ce înseamnă că vom avea uh, probleme cu economia reală, problema cu datoria nu a fost soluționată, ceea ce pune în pericol chiar uh, funcțio- funcționarea economiei noastre. Deci întrebarea mea este ce vom face cu toți acești uh, șomeri? Am atins un nivel record la șomaj în rândul tinerilor. Jumătate dintre tinerii noștri se află în șomaj. Am atins cote nemai întâlnite uh, la șomaj în general. Cum putem face față? Puteți face față șomajului în Grecia, pentru că tinerii din Grecia așteaptă o soluție și am, nu s-a vorbit de niciun fel de soluție concretă care să ducă la uh, o, o posibilitate ca aceștia tineri să găsească un loc, loc de muncă. Poate că uh, prin măsurile propuse uh, vor uh, apărea soluții peste 10 ani, dar 10 ani e o durată imensă. Nu se poate ca poporul elen să simtă pe pielea sa consecințele acestei politici de austeritate impusă Greciei. Sunteți ultimul care poate să pună a doua întrebare în pofida deciziei dumneavoastră de a nu vă acorda acest drept, dar aveți cuvântul. Mulțumesc. Spune domnul Valim, cer scuze pentru situația dinainte. Cred că a fost o neînțelegere. Eu, a fost o neînțelegere între Secretariatul Comisiilor uh, de Ocupare și Econ. Aș dori să pun o întrebare uh, în legătură cu un subiect uh, pe care l-a ridicat și doamna Beres. Trebuie să luăm măsuri. Nu știu unde este domnul Moscovici acum, poate că Uh, încearcă să uh, ia partea Franței și să atace alte țări. Dar în orice caz, cam asta este regula cu unanimitatea. Uh, trebuie să recunoaștem însă că avem o economie unică, avem mecanisme de compensare și țările care au excedente trebuie să investească în zonele defavorizate. Și dacă nu se respectă aceste reguli, atunci trebuie să găsim un alt, un, un mijloc de a da înapoi. Pentru că dacă nu se creează dezechilibre și mai mari, șomaj, șomaj și mai mult, e clar, dacă situația va, va mai continua ă, astfel, vom ajunge ă, la o situație și mai ă, tragică pe viitor. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Dombrovskis. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, în ce privește întrebarea dimensiune europeană. În acest ciclu al semestrului european acordăm într-adevăr uh, o atenție sporită dimensiunii zona euro. E motivul pentru care am uh, hotărât să publicăm aceste recomandări împreună cu EGS pentru a permite zonei euro și statele membre din această zonă când uh, întocmesc programele naționale de reformă să ia măsuri în consecință și în uh, recomandările specifice pe țară acordăm prioritate mai ales uh, statelor din zona euro. De aceea am uh, avut o schimbare în semestrul european. În ce privește procedura pentru dezechilibre macroeconomice, sunt de acord cu dumneavoastră, regulile, dacă au fost adoptate, trebuie puse în aplicare. Sigur că uh, vizează toate regulile și astăzi, în dezbaterea de astăzi, au fost propuse opinii diferite. Iar în ceea ce privește țările care fac obiectul acestei proceduri, că e vorba de dezechilibre de, de, de tip excedentar sau alte uh, dezechilibre, știți că avem mai multe categorii. Avem procedura pentru dezechilibre macroeconomice și toate țările care au astfel de dezechilibre fac obiectul uh, unei monitorizări specifice și, așa cum am spus și în prezentarea inițială, fac obiectul unor recomandări mai specifice. Și uh, se urmărește atent și punerea lor în aplicare. Privitor la întrebarea uh, economiilor din uh, zona euro, bineînțeles că încercăm să stimulăm Uh, relansare economică, ea este mică, 1,8% creștere economică pe ansamblu în acest an și prioritățile noastre economice sunt uh, investiții, reforme structurale și responsabilitate fiscală. Toate aceste recomandări tocmai încearcă să uh, impulsioneze creșterea economică. În ce privește consolidarea fiscală agresivă, nu putem vorbi despre o astfel de consolidare fiscală într-o situație în care avem o politică fiscală expansionistă. Deficiturile structurale agregate cresc în Europa, în, în zona euro, îmi pare rău, um, cer scuze. În ceea ce privește echilibrul între stimulente și pedepse, și cum putem să creștem responsabilizarea sau conștientizarea în ceea ce privește recomandările specifice pe țară, noi credem că trebuie să implicăm mai mult factorii naționali, guvernele, parlamentele, partenerii sociali. În țările care fac uh, obiectul politicii de coeziune există această condiționalitate macroeconomică care oferă posibilitatea de a folosi aceste fonduri europene pentru a uh, îndeplini obiectivele din recomandările specifice pe țară. Dar îmbunătățirea lor și punerea, țin, și uh, punerea în aplicare acestor condiții reprezintă o prioritate pentru anul acesta și în următorul ciclu vom încerca să vedem cum putem ca aceste recomandări să fie și mai eficiente. Acum, în legătură cu întrebarea legată de Grecia. Vreau să fie foarte clar. Vorbim despre semestrul european și uh, recomandările specifice pe țară. Grecia nu face parte din acest exercițiu pentru că Grecia, în calitatea sa de țară uh, Uh, problematică nu face obiectul unor mecanisme obiș obișnuite de supraveghere. Avem, pe de altă parte, memorandumul de înțelegere cu Grecia. Am avut un schimb de vederi uh, în legătură cu acest program, cu autoritățile din Grecia și am ajuns la concluzia că prin acest program sperăm ca Grecia chiar în a doua jumătate a acestui an va avea creștere economică pozitivă. Legat de datorie, de datoria din Grecia, grupul euro și-a dat, uh, a dat acordul de a uh, aborda chestiunea sustenabilității datoriei din Grecia și va propune măsuri pe termen mediu și lung. De asemenea, autoritățile grece au depus eforturi foarte mari în domeniul reformelor, am spus acest lucru și aceste eforturi au uh, redus competitivitatea economiei din Grecia. Deci sperăm ca Grecia să aibă creștere economică și să creeze în Grecia să se creeze și locuri de muncă, pentru că până la urmă acesta este obiectivul programului. Și de asta e nevoie în Grecia. În ce privește sub, surplusul de cont curent din Germania, am uh, răspuns deja la această întrebare. E motivul pentru care Germania se află în această procedură de uh, dezechilibre macroeconomice. Ce recomandăm Germania? E, e vorba de recomandarea numărul 1 pentru Germania să Uh, există investiții publice, mai ales în uh, infrastructură, în cercetare și inovare și să folosească uh, marja fiscală existentă pentru a prioritiza cheltuielile. De asemenea, să investească mai ales la nivel de consilii locale, deci să se facă investiții publice. Iată care sunt recomandările noastre pentru Germania, să folosească această marjă fiscală pentru a stimula investiții. Mulțumesc, doamna comisar Tyson, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să răspund la întrebarea domnului Lopez ce privește segregarea sau fărâmițarea de pe piața muncii. Referitor la Spania, am pus această problemă și cu ocazia raportului uh, pentru Spania, dar mai ales în considerente. Înainte de criză, Spania era statul membru în care erau contracte uh, de muncă așa numite atipice, mai multe decât media europeană. Știu că uh, au existat reforme, dar avem nevoie de mai multe informații în legătură cu ultimile reforme și ne pare rău că uh, nu avem informații în legătură cu monitorizarea înainte de a trage concluzii și înainte de a veni cu recomandări specifice pe țară. Dar ne bucurăm că au fost făcute anumite reforme și e, e foarte bine că Uh, s-au luat măsuri. În legătură cu întrebarea colegului Thomas Mann uh, referitoare la migrație și la refugiați, da, mă bucur. Uh, se spune că, într-adevăr, la început costurile vor fi mari pentru că problemele vor fi legate de integrare, trebuie să construim locuințe noi, trebuie de asemenea să-i primim, dar după aceea, pe, cu condiția ca integrarea să fie de succes, integrarea refugiaților. Uh Uh, sunt uh, sigură că uh, vom obține rezultate pozitive și trebuie să procedăm mai bine decât în viitor. În domeniul educației, dacă ne uităm, e vorba de persoane care vin din țări terțe. Constatăm că aceste persoane au mai mici șanse sau se folosesc mai puțin de aceste șanse, în orice caz depinde de situație, dar putem obține rezultate mai bune și de aceea, săptămâna trecută, am propus un pachet de integrare pentru uh, rezidenți uh, din țări terțe. E vorba de cei care sunt deja pe teritoriul european, dar și pentru refugiați. Trebuie să fim activi pe mai multe fronturi, să-i ajutăm să se integreze, pentru că știm că pentru coeziunea socială și pentru societate ce putem face mai bine este să-i integrăm cât mai bine cu putință și cât mai repede cu putință. Întrebarea este dacă avem banii. Avem totuși sprijin. De exemplu, în cadrul comisiei am găsit ceva bănuți pentru a plăti 1000 eh, de euro cursuri online pentru uh, limbă, pentru învățare, învățarea limbilor. Uh, sigur că va trebui să mai plătim uh, și alte eforturi. Statele membre trebuie fiecare să își asume uh, răspunderea, dar în orice caz trebuie să finanțăm acum nevoile imediate. Avem și Fondul Social European pentru incluziune, educare, incluziunea pe piața muncii, pentru formare. De la începutul acestui prim, prim val de refugiați, am uh, solicitat agențiilor uh, pentru fondurile sociale europene din statele membre să le explice nu numai cum pot să aibă acces la bani și să-i folosească, ci și să învețe, um, deci din bunele practici dintre statele membre, să vadă cum uh, pot proceda mai bine. Deci, dar vom avea mai mulți bani, cu excepția curselor de, cursurilor de limbă, sigur va trebui să ne descurcăm cu bugetul pe care îl avem la dispoziție. Nu cred că vom asista la o, un miracol. Uh, nu vom avea mai mulți bani în FES, uh, vedem uh, ce se întâmplă cu revizuirea la jumătatea perioadei, dar în orice caz cred că e foarte important să vedem care sunt prioritățile și să ne dăm seama că pentru accesul la Fondul Social European putem să uh, punem uh, bani la dispoziție pentru a integra refugiații în toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumim tuturor pentru contribuții. E clar că ne dorim o Europa eficientă din punct de vedere economic, dar aceasta doar pentru a crea locuri de muncă și integrare socială și un viitor mai bun pentru tineri, pentru bărbați și pentru femei și pentru persoanele în vârstă. Ne vom întoarce la aceste subiecte, vă asigur, dar vă mulțumesc pentru contribuții și o seară plăcută!